Καλημέρα σε όλους. Bună ziua. Vom începe reuniunea plenară. Prin concluziile, ascultând concluziile diferitelor comisii parlamentare. Vom consacra aproximativ o jumătate de oră acestui exercițiu. Va fi o bună ocazie să îl ascultăm pe ministrul Ianis Durano, care este președintele COFIN. Vom avea un schimb de opinii și după aceea, în încheiere, îl vom asculta pe domnul Otmar Caras și voi mai spune și eu câteva cuvinte la sfârșit. Vă propun așadar să începem, ca și în uh, sesiunile precedente. Avem o listă de vorbitori. Sunt patru vorbitori din partea Parlamentelor Naționale și un vorbitor din partea Parlamentului European. Dau așadar cuvântul doamnei Sharon Bowles. 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Tocmai am încheiat, ca și celelalte comisii, discuțiile pe două subiecte. Primul era către un sistem de TVA eficient în Uniunea Europeană, TVA-ul fiind o sursă majoră de venit pentru toate statele membre, deci foarte important și în ciuda succesului și importanței sistemelor de TVA din întreaga lume și din Uniunea Europeană, știm ce deficiențe există și ce complexități presupune sistemul. În primul rând, TVA trebuie să fie ușor de aplicat. Rețeta pare simplă, reducerea acceptărilor și derogărilor, simplificarea, eficientizarea și Uh, o conferirea de coerență sistemului. Dacă ne uităm la lista de rate de TVA existente, inclusiv rate reduse și rate zero de TVA și excepții, exceptări în Europa, trebuie să înțelegem costurile administrative incredibile pe care acest sistem îl reprezintă atât pentru uh, companii cât și pentru administrațiile financiare. Totuși, înțelegem că de fiecare dată când se propun schimbări, apar controverse în fiecare stat membru care are propriile sale excepții favorite și cu presiunea democratică care vine pe politicieni, inclusiv pe membrii Parlamentului European și toate astea fac uh, schimbările dificile. Deci rămâne un fapt că există o gaură de TVA de aproximativ 200 de miliarde de euro, care este citată în studiul Comisiei din iulie 2013, din care o treime se datorează fraudei cu TVA. TVA-ul este unul dintre principalele motive pentru care IMM-urile și companiile în general aleg să nu opereze la nivel transfrontalier. În principiu, Parlamentul European susține propunerea Comisiei din strategia, documentul de strategie 2011 și din activitățile de follow-up care s-au făcut, și anume un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudei cu TVA și orientări practice în legătură cu noi reguli de TVA începând cu 2015 și propuneri de standardizare a TVA și a returnării TVA, propunerea asupra cărora lucrăm în comisie, precum și crearea unor uh, orientări privind TVA și a unui forum privind TVA. Uh, ne gândim deja la activitățile pentru, din viitorul Comisiei. În discuțiile noastre am, uh, am pus accentul pe raportarea în timp real, pe schimbul automat de informații între statele membre în ce privește TVA, mai ales atunci când se depășește un anumit prag. Multe state membre folosesc Uh, diverse forme de uh, uh, rambursare de TVA, deși asta creează alte obstacole în altă parte în sistem. Am discutat probleme legate de transportul de mărfuri, probleme poștale și modalități în care se evită practic plata TVA. Deci sunt multe lucruri care pot fi făcute cu un schimb mai bun de informații și vom uh, circula diverse documente pe această temă. De asemenea, s-a luat notă de faptul că dacă am avea un grup de lucru pentru a ne ocupa de aceste chestiuni în mandatul uh, viitor, când se va lucra mai puțin pe partea de servicii financiare, am putea să avem mai multe uh, ședințe uh, cu statele membre, în special prin video link, de exemplu, uh, pentru că există foarte multă experiență din acest punct de vedere în statele membre. A doua chestiune este consolidarea fiscală și reformele structurale și schimbul de bune practici studiul de creștere 2013 a identificat uh, prioritățile în ce privește creșterea economică prietenoasă, consolidarea fiscală, promovarea creșterii și competitivității și modernizarea administrațiilor publice. Statele membre vor fi rugate să urmeze calea implementării reformelor structurale și să-și consolideze finanțele publice în următorul ciclu semestrial alte reforme de politică structurală ar ajuta să facă la întărirea finanțelor Uniunii Europene. Lipsa acestor reforme ar duce la și mai multe riscuri uh, pentru mecanismul european de stabilitate sau pentru Banca Centrală Europeană și la o reîntoarcere a incertitudinii pe piață și a creșterii primelor de risc a găsi o, un echilibru între reformele care trebuie făcute este cheia și un lucru este să combinăm reformele de creștere economică cu reformele legate de consolidarea fiscală, cu rezultate macroeconomice și distribuționale. Vedem că în continuare avem o problemă cu atingerea unei abordări simetrice a ajustărilor macroeconomice și de asemenea s-a subliniat că odată ce se recunoaște că orice creditor din orice tip de situație de faliment impune condiții ca să se asigure că își primește banii înapoi. Uh, și acest lucru, dacă se întâmplă chiar și țărilor, nu e o mare surpriză, dar multe țări membre încearcă să găsească modalități prin care să obțină acceptarea publică a măsurilor care trebuie luate, pentru că acest lucru e foarte important și se recunoaște că pe termen lung există această dorință de a ne asigura că aceste probleme pot fi rezolvate în întregime în Uniunea Europeană fără implicarea mediatorilor internaționali. În ce privește alte probleme, o soluție ar fi să creăm stimulentele și mecanismele de compensare potrivite pentru implementarea reformelor structurale. Mai mult, uh, reformele structurale la nivelul zonei euro trebuie să fie coordonate ca să țină seama de efectele pozitive sau negative asupra țărilor vecine Uh, Comisia Europeană a publicat două noi comunicări în 2013 menite să întărească coordonarea politicilor economice și integrarea în zona euro. În rezoluția adoptată pe 9 decembrie 2013 uh, și care reflectează asupra acestor două comunicări, Parlamentul European a cerut Consiliului European să-și ia un angajament, un angajament politic în ce privește pregătirile legislative pe baza tratatelor și metodei comunitare uh, pentru a avea o mai bună coordonare a politicilor economice și a cerut ca actele juridice privind orientările de convergență să fie adoptate prin procedură legislativă ordinară, care să stabilească pentru o perioadă uh, scurtă un număr limitat de ținte de reformă, de măsuri urgente de reformă. Mai mult, Parlamentul European și-a repetat cererea către statele membre să se asigure că programele naționale de reformă bazate pe orientările de convergență cu posibilitatea Uh, condiționării finanțării reformelor, uh, activităților de reformă să fie discutate și adoptate de parlamentele europene, uh, de parlamentele naționale, mă scuzați. Implicarea parlamentelor naționale este extrem de importantă pentru a realiza acceptarea publicului, a cetățenilor față de aceste programe. În Parlamentul European, în această rezoluție, noi am considerat că acest lucru este de o importanță extraordinară. Uh, ședința intercomisii uh, uh, organizată de Econ astăzi a fost una foarte bună. Vă mulțumim pentru calitatea dezbaterii și a rapoartelor și ne așteptăm de la președintele Ecofin să aducă o îmbunătățire a responsabilității democratice în contextul cadrului de guvernanță economică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Bowles, și dau cuvântul acum doamnei Pervanș Berez pentru Comisia de Ocupare și Afaceri Sociale. Mulțumesc, domnule președinte. În cursul uh, întâlnirii interparlamentare între Comisia comisiile de ocupare și afaceri sociale, am abordat două subiecte. Primul subiect uh, era legat de dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, ceea ce ne-a permis, aș spune, să trasăm trei probleme principale. Prima se referă la importanța dezechilibrelor sociale în sânul Uniunii Europene, dar de asemenea și în sânul zonei euro. Mulți au intervenit și au spus că, dincolo de dezechilibrele macroeconomice, trebuie la fel de atent să ne uităm și la dezechilibrele sociale, pentru că acestea pot avea un impact asupra dezechilibrelor macroeconomice. În această parte a discuției noastre, un reprezentant al Parlamentului polonez ne-a avertizat că există riscul creierii unei Europe cu mai multe viteze și asupra riscului că, ca strategiile de convergență să diminueze marja de competitivitate a unor țări cum este Polonia, în timp ce reprezentantul Finlandei s-a îngrijorat uh, că nu toate statele se mobilizează uh, în mod egal pentru a rezolva uh, chestiunile cu miză socială. Al doilea element important în discuția noastră avea legătură cu uh, tabloul de bord și cu lista de indicatori pe care Comisia i-a propus în comunicarea sa din octombrie anul trecut și mulți intervenienți, mai ales din Irlanda, Grecia, Franța și Italia, au întrebat uh, așa cum uh, au cerut, așa cum a făcut și Parlamentul în sesiunea sa plenară, ca acești indicatori să fie extinși într-un domeniu care totuși trebuie să rămână limitat, dar totuși să fie mai mulți indicatori, dincolo de cei cinci care au fost propuși de Comisia Europeană, ca să putem privi mai îndeaproape uh, chestiunea uh, muncii nedocumentate, a persoanelor fără adăpost, uh, problemele copiilor și îngrijirii medicale, dar de asemenea și mizele demografice. Al treilea pilon, dacă aș putea spune așa, al discuției privind dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, se leagă de așa numiții stabilizatori automați și aici mai mulți colegi din Parlamentele Naționale ne-au exprimat uh, preocupările uh, care există și în Comisia noastră a Parlamentului European legate de o propunere menită să reconcilieze cetățenii și coerența uh, pieței interne și a Uniunii Economice și Monetare. Cu alte cuvinte, o propunere de indemnizație de șomaj minimă uh, care să permită să construim, să ne permită să construim o bază a protecției, un soclu al protecției sociale europene în spiritul uh, acțiunii organizate pe noi la anul trecut de Parlamentul European și care va fi urmată de un studiu care a fost comandat uh, unității noastre de evaluare a dimensiunii europene, studiu care va fi făcut public undeva în jur de 12 februarie. Dincolo de acești trei piloni ai discuției pe care am menționat, a fost invocată și o serie întreagă de alte chestiuni. Uh, mieza creșterii economice care să susțină această dimensiune socială a Uniunii Economice și Monetare a fost evocată de mulți. Uh, în special colegii greci uh, sau sunt îngrijorați în legătură cu perspectiva unei creșteri tiermondiste, o creștere economică care nu ar ajuta sistemului și modelului social al Uniunii Europene, uh, o creștere uh, slabă, dacă este să ne uităm la uh, rapoartele Fondului Monetar Internațional, o creștere împotriva căreia Comisia noastră a propus planuri de relansare în sectoare inteligente și pentru o Uh, relansare dinamică a investițiilor, pentru că multe țări uh, sunt îngrijorate că investițiile nu vor reveni dacă condițiile de finanțare de astăzi se mențin. De asemenea, există o preocupare în ce privește rolul de responsabilitate socială și de mediu al întreprinderilor pe care acestea trebuie să-l joace și în special colegii din România și Letonia au intervenit pentru a indica și pentru a reaminti că reformele structurale au permis Greciei cu siguranță să lupte cu munca la negru, cu angajarea la negru. Asta ne-a reamintit și ministrul Elen în exercițiu, președinte în exercițiu al Uniunii Europene, dar există o îngrijorare în ce privește ritmul de evaluare al rezultatelor acestor reforme structurale. Al doilea schimb de opinii s-a referit la uh, examenele anuale de creștere și s-a formulat o cerere de a pune accentul pe modul în care garanția pentru tineret va fi pusă în aplicare. Și aici uh, trebuie să manifest o frustrare pentru că n-au fost decât foarte puține intervenții pe această temă foarte precisă și care totuși ne mobilizează pe toți și ne interesează pe toți deși doar 17, membre, 17 state membre au reușit uh, deocamdată să-și depună planurile pentru implementarea acestei garanții pentru tinere. Le mulțumesc colegilor francezi și italieni pentru că au explicat ceea ce au făcut sau ce s-au angajat să facă în statele lor membre și s-a făcut un apel uh, pentru uh, ca pe un astfel de subiect să se poată crea o adevărată rețea în care fiecare să contribuie cu Uh, cunoștințele sale, cu know-how-ul său pentru crearea unei strategii europene. Cred că avem cu toții o contribuție de făcut la construcția acestui sistem. Apoi, pe o, uh, de o manieră mai generală, două preocupări, și anume ideea că în 2014 și fără îndoială în 2015, ținând cont de ce s-a spus uh, înainte în legătură de, cu, cu proiecțiile economice, mai ales ale femeiului, unii uh, consideră că va reveni creșterea economică, dar ea va fi una fragilă, va fi foarte inegală. Uh, întâi vor fi inegalități de creștere între statele membre și apoi între diferitele părți, teritorii și regiuni ale statelor membre. Și în paralel va exista o altă creștere care ne îngrijorează, și anume o creștere a inegalităților, cu această idee că nu doar uh, uh, în uh, originile crizei s-au aflat, sunt legate de această creștere a inegalităților, dar practic criza la rândul său a agravat existența acestor inegalități. În ce privește maniera de a realiza creșterea economică, un light motiv în intervențiile Parlamentelor Naționale, Parlamentul European și partenerilor sociali a fost nevoia de a se asocia toate aceste instituții uh, acestui exercițiu și, în fine, o preocupare care a fost exprimată de doamna Edith Bauer, membru al Parlamentului European, în legătură cu problema tinerilor fără calificări profesionale și, de asemenea, aș mai menționa două lucruri, uh, două intervenții, una a colegului slovac care a atras atenția asupra distrugerii capitalului uman și acestei probleme. Sunt politici uh, duse în numele stabilității bugetare care duc la distrugerea capitalului uman și, de asemenea, un coleg român a pus accentul asupra mizelor uh, de antreprenoriat social. Iată două sesiuni foarte bogate de conținut, uh, după cum v-ați dat seama, care au permis reprezentanților a 12 parlamente să ia cuvântul, să intervină. În ultima sesiune au fost 10 participanți, 10 vorbitori, dintre care 4 femei. și în prima sesiune au fost 12 intervenții, dintre care și un ministru și iarăși patru femei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Βέρτμαν, εκπρόσωπος του Προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Avem un reprezentant din partea Comitetului Bugetar. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin asupra dezbaterii noastre, asupra rezultatelor despre care am vorbit, ceea ce privește situația bugetară am vorbit despre contexte, despre detaliile politicii de coeziune. Aceasta a fost mai întâi explicată și au fost evidențiate anumite aspecte ale ei. Aș dori să rețin că politica de coeziune, bineînțeles că trebuie să sprijine politica de creștere și de ocupare și trebuie să, o, să le consolideze pe acestea. Reprezentanții Lituaniei, Greciei, Poloniei, Suediei și Italiei din parlamentele respective au intervenit și au prezentat lucrurile din perspectivă națională și au vorbit despre experiența lor și despre situația adesea foarte gravă din țările acestea. Ați văzut, reprezentantul Greciei ne-a spus cât de multe locuri de muncă s-au pierdut în ultimii ani și a vorbit și despre situația dramatică a ocupării tinerilor, șomajul fiind aproape de 60%. După prezentarea diferitelor situații, iată, a devenit clar că IMM-urile au nevoie, ar fi avut nevoie de un sprijin major în momentul în care a izbucnit criza, pentru că n-au mai, mai avut acces la mijloace financiare și aici poate că un punct este mai important decât oricare altul, pentru că el subliniază succesul politicii de coeziune în Europa. 0,3% din uh, produsul intern brut al uh, Europei a fost, a fost uh, investit pentru, pe calea politicii de coeziune pentru a înregistra 1% de creștere. Și acesta poate fi considerat un mare succes. După cum s-a spus, multe state nu aveau acces la uh, fonduri, nu existau investiții publice, deci nu mai erau posibile investițiile publice în aceste țări. Dacă ne uităm acum la actuala perioadă de planificare, observăm că este foarte important ca flexibilitatea să continue. În orice moment se pot înregistra schimbări, trebuie să rămânem flexibili și trebuie să rămânem adaptabili. În rezumat, se poate spune că există multe reguli în acest context. Este important ca acestea să fie și să rămână coerente, unitare și adesea este nevoie să le simplificăm, pentru că de multe ori oamenii de știință nu au timp și nu au posibilitatea să înțeleagă aceste reguli naționale și acesta este unul dintre punctele asupra căruia s-a insistat. Tocmai de aceea există o rată de absorpție foarte mică în anumite țări, tocmai pentru că nu există capacitatea administrativă care să gestioneze absorpția. Și din perspectiva comisiei, ni s-a explicat că, iată, în cele din, în cele din urmă lucrurile uh, s-au îmbunătățit. A mai fost subliniat uh, următorul lucru de comisie. Dacă în cadrul achizițiilor publice nu au fost respectate anumite reguli, bineînțeles că acest lucru va avea consecințe de natură financiară pentru țara respectivă, unde regulile au fost încălcate. Este de asemenea foarte important de subliniat faptul că politica de coeziune trebuie să fie setată sau trebuie să se concentreze pe rezultate, nu trebuie să avem programe care să debuteze pur și simplu fără să fie clar care sunt rezultatele posibile. Deci trebuie să înțelegem care sunt obiectivele. Politica de coeziune este importantă nu numai pentru IMM-uri, ci și pentru eficiența energetică și pentru energiile regenerabile. Ambele teme au fost tratate și este cât se poate declar clar că ambii factori sunt foarte, foarte importanți pentru creștere și pentru gradul de ocupare. Utilizarea eficientă a fondurilor a fost și ea subliniată uh, în încheiere și este clar că dacă nu facem reforme pe plan financiar, nu putem să privim încrezători spre viitor. Trebuie ca finanța publică să fie consolidată în anii ce vor veni. Mulțumesc! Emis Efharistume. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum ministrul economiei al Greciei și președinte al Ecofin. Proedre, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Kire Caras. Domnule vicepreședinte al Parlamentului European, domnule Caras, domnule Tragachi, doamnelor și domnilor deputați, mă bucur că am acceptat invitația domnului președinte Schulz de a participa la această întâlnire interparlamentară privind guvernanța economică și semestrul european. Întâlnire organizată de Parlament și președinția Elena. Această săptămână interparlamentară este o ocazie bună pentru a face schimb de opinii și pentru a consolida legitimitatea democratică în cadrul procedurilor de luare a deciziilor. Toate acestea au fost subliniate în discuțiile pe care le-am purtat în ultimele trei zile. Atât uh, Parlamentul European cât și Parlamentele naționale vor uh, coopera pentru a îndeplini prioritățile. Dezvoltarea structurilor de ocupare pentru a finanța economia reală. Recenta criză economică a generat dezechilibre macroeconomice majore în zona euro. Consecințele au fost mult mai grave la periferia zonei euro. Au existat uh, dezechilibre atât uh, în centrul Uniunii Europene cât și între centru și periferie. Ajustările făcute prin, uh, cu ajutorul reformelor structurale au făcut de așa natură ca aceste dezechilibre să fie corectate. Datoria guvernamentală a fost limitată, cheltuielile publice au fost îmbunătățite, iar reformele structurale au fost uh, de natură a spori competitivitatea, în special în statele care se confruntau cu cele mai mari probleme. În ciuda acestor uh, lucruri mai avem multe de făcut. Șomajul și sărăcia încă sunt foarte mari și trebuie să depunem toate eforturile pentru a, pentru a combate aceste probleme care afectează atâția cetățeni. Datoria publică a fost uh, stabilizată și țările cu surplus vor fi rugate să sprijine celelalte țări pentru a elimina dezechilibrele macroeconomice între state. Dar, până la urmă, indiferent dacă vorbim despre țări, de, cu, țări cu surplus sau cu deficit, trebuie să coopereze. Acestea, Comisia a emis un uh, raport pe această temă care subliniază cele mai mari dezechilibre din fiecare țară. Credem că acest exercițiu este unul extrem de important și încurajăm toate statele membre să ia în serios recomandările făcute în acest raport. Președinția Elenă recunoaște importanța acestui raport și se va baza pe acest raport în pregătirea concluziilor Consiliului ECOFIN din februarie. Un alt instrument important pe care îl avem este acel in-depth review, acea revizuire aprofundată care va analiza dezechilibrele macroeconomice subliniate în uh, raportul de alertare. Se vor face recomandări. Noi sprijinim această procedură și vom uh, face tot ce ne stă în putință pentru a sprijini acest exercițiu. În fine, aș dori să subliniez progresul făcut în ultimii ani în ceea ce privește corecțiile dezechilibrelor macroeconomice. Știți foarte bine că ne-am confruntat cu un deficit de balanță de plăți de 14,9% din PIB în 2008. În 2014 vom avea un surplus de 1,3% PIB. Între 2009 și 2013, datoria suverană a scăzut cu 13,4% din PIB, deci de la minus 15,6 la minus 2,2%. Datorile primare au scăzut și ele cu 10,8%, de la 10,4% deficit la un surplus de 0,4%. Îmi pare rău că vă amețesc cu aceste cifre, dar doream să subliniez că uh, este cea mai rapidă ajustare înregistrată vreodată în economiile europene. E vorba de un uh, surplus primar ajustat ciclic și acesta este un uh, indicator pe care îl recomandă toți uh, specialiștii și acesta putea ajunge chiar la 6% din PIB. În ceea ce privește finanțarea economiei reale și sporirea gradului de ocupare, lucruri de care ne-am ocupat ieri, aș dori să spun că toate acestea sunt o prioritate a președinției noastre. În continuare, Europa este pe calea cea bună și se văd semnele ameliorării. Multe probleme au fost uh, controlate și, au fost, și acum sunt stabilizate. Este absolut urgent să ne concentrăm pe coeziunea socială, să sprijinim antreprenorii, pentru că dacă facem doar ajustări financiare, fără să sprijinim politicile pentru dezvoltare, acest lucru va duce la austeritate și va alimenta euroscepticismul. Trebuie să revenim pe calea dezvoltării și să finanțăm uh, economia reală. Criza economică a dus la scăderi fără precedent ale creșterii. Investițiile sunt cu 17% sub vârful atins în 2008. În țările cu problemele cele mai mari, ratele sunt chiar mai mari vorbim despre 40-50% sub gradul de finanțare din trecut. Finanțarea și estimările acestea se bazează pe estimările făcute de mult rezultatele acestor lucruri este că sunt că micile întreprinderi reprezintă în continuare coloana vertebrală a economiei europene. Și aceștia, acestea au fost afectate în toată Europa. Lipsa de lichidități nu a făcut decât să extindă criza. Acești parametri nu au fost luați în serios, așa cum ar fi trebuit să fie, în această perioadă foarte dificilă. Incertitudinile economice și politice au făcut ca investițiile să nu intre, să nu fie făcute în zona euro. Au fost făcute declarații nefericite de anumiți oameni din cadrul zonei euro. S-a vorbit chiar despre ieșiri din zona euro. Pe lângă sursele clasice de finanțare, trebuie să ne gândim și la surse alternative de finanțare pentru întreprinderi. În momentul în care am tras concluziile când vom trage concluziile președinției, vom sublinia faptul că trebuie sprijinit ecofinul pentru a spori accesul la finanțare cu scopul de a asigura o dezvoltare stabilă. Președinția Elena va introduce măsuri care au fost propuse de Comisia Europeană ca urmare a unei cărți verzi. E vorba de finanțarea pe termen lung a economiei și sporirea accesului la finanțare pentru IMM-uri. Vor fi purtate dezbateri uh, accelerate în grupurile de experți la nivel înalt pentru a implementa mandatul ECOFIN din 12 aprilie 2013. Salutăm noul mandat al uh, Fondului Monetar Internațional dat băncii de investiții Sprijinim Comisia și Banca Europeană de Investiții în ideea de a spori capitalul pentru a putea ajunge la un acord final până în mai 2014. Decizia va fi încă un pas a Uniunii în sensul uh, revenirii la un sistem normal de împrumut în cadrul economiei. Este vorba aici despre codecizia în Parlament și sperăm să uh, se ajungă la un acord rapid. În ce privește propunerile legislative, regulamentul privind capitalul pe termen lung este foarte important pentru că este legat de finanțarea infrastructurii și a dezvoltării IMM-urilor. Aș dori acum să trec la următorul punct, care este supravegherea financiară sporită uh, în cadrul uh, zonei euro și a Uniunii Monetare. Studiile au arătat că trebuie să fie întărită cooperarea și coordonarea pentru ca aceste politici financiare să poată fi uh, gândite. Este nevoie să existe o coordonare sporită și acest lucru a dus la semestrul european, practic o agendă pentru stabilirea de politici europene. Semestrul european, european până acum a avut mare succes, mai ales dacă ținem cont de faptul că situația economică din Uniunea Europeană, în special în anumite state membre care au fost afectate grav de criză, s-a îmbunătățit. Există reguli sporite, există acel six-pack, există și acel two-pack, care au asigurat uh, stabilitate și coordonare. Iar acest acord de coordonare și stabilitate a, a fost uh, implementat pe deplin. După transmiterea raportului, în decembrie 2012, au continuat eforturile pe baza ingredientelor de bază cu privire la consolidarea structurii Uniunii Monetare, iar uh, finalizarea Uniunii Bancare este esențială pentru a întări sectorul financiar și pentru a uh, face ca acesta să lucreze în beneficiul economiei reale. Deci trebuie să fie făcute investiții productive pentru a spori gradul de ocupare. Astfel ne vom putea bucura de un viitor mai bun. Uniunea bancară va sparge cercul uh, vicios despre care vorbeam. Avem nevoie de Uniunea Bancară pentru a garanta condițiile care garantează la rândul lor stabilitatea economică. Astfel, prosperitatea va fi garantată. Apoi s-a vorbit și despre consolidarea Uniunii Monetare, iar în cadrul dezbaterilor ne-am concentrat pe coordonarea prealabilă și pe dezvoltarea de relații comerciale, pe dezvoltarea competitivității și pe dimensiunea socială a Uniunii Monetare. Pentru prima dată, dimensiunea socială a Uniunii Monetare va face parte din semestrul european. Președinția noastră va implementa concluziile Consiliului pentru a facilita discuțiile în vederea dezvoltării Uniunii Monetare care sunt prioritățile pentru ciclul uh, semestrului european în 2014. E vorba despre un cadru care să permită o cooperare mai strânsă între statele membre, astfel încât ele să-și poată coordona politicile în Uniune. Președinția Elenă se va bucura de experiența anilor anteriori, în special de buna guvernanță a irlandezilor, pentru a duce la bun sfârșit acest lucru. trebuie să ne concentrăm pe implementarea eficientă a, a obligațiilor din uh, pachetul stabilitate și dezvoltare și va trebui să investim în noi uh, zone, în noi sectoare inovatoare. Trebuie să înțelegem că în urma recomandărilor președințiilor, dezbaterile în cadrul semestrului vor avea loc în Consiliul Sectorial, unde aceste dezbateri comportă o valoare adăugată și vor fi făcute recomandări. Noua anexă a studiului anual de creștere se va concentra pe recomandările specifice pentru fiecare țară. Consiliul trebuie să fie mai atent la modul în care aplică aceste recomandări specifice pentru fiecare țară. Acest lucru reprezintă o provocare suplimentară pentru noi, pentru că noi trebuie să gestionăm această procedură într-un timp, de scurt, într-un timp foarte scurt. Și vom încerca să gestionăm această procedură cât mai repede cu putință cooperăm strâns cu Comisia și cu președinții comisiilor care redactează CSR-urile, deci recomandările specifice, pentru ca toată procedura să poată fi bine supravegheată. Toate statele membre sunt de acord cu cele cinci priorități generale pe care Comisia le-a stabilit în acest uh, studiu anual de creștere. E vorba despre dezvoltare, de restabilirea fluxurilor pozitive în economie, despre, economie de pro, promovarea competitivității, despre combaterea șomajului și despre reforma administrației publice. Noi ne vom concentra pe aceste cinci priorități în timpul semestrului european, în special În cadrul ECOFIN, în februarie, vom adopta concluzii care vor fi supuse atenției Consiliului European în martie. Și se vor baza pe prioritățile din uh, decembrie și pe concluziile cu, din cadrul mecanismului de avertizare. În mai, ECOFIN va adopta aceste concluzii, iar în iunie Ecofinul va adopta avizul Consiliului cu privire la recomandările specifice pentru fiecare țară, astfel încât să fie adoptate în iunie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim domnului ministru al economiei din Grecia. Și acum o să dau cuvântul domnului Dimitri Carmastinos, care e parlamentar elen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul uh, Sturnaras ne-a prezentat uh, contribuția domniei sale, dar uh, am vrea să ne spunem mai multe despre ce am discutat ieri și anumele propunerile făcute de comisarul Oliren. El spune că Banca Centrală a fixat 100.000 de euro pentru mecanismul de garantare a depozitelor. Asta întărește băncile din țările mai puternice din nord, dar în sud avem depozite de 50 până la 60 de milioane de euro. Vă imaginați cum pot aceste bănci să garanteze dezvoltarea? Cum pot ele să le dea împrumuturi IMM-urilor? astfel încât să ajungem la dezvoltare, pentru că dacă nu se produce dezvoltarea în felul acesta, cum se poate produce? A doua posibilitate ar fi folosirea investițiilor și investitorii așteaptă, evident așteaptă ca piața să se redreseze. Ei caută piese, piețe profitabile, mai ales în țările terțe Altfel o să ajungem la o Europa cu două viteze de creștere, nordul și sudul, sudul care va fi un fel de lume a treia. Asta am discutat cu Oli Ren, dar nu a răspuns realmente la aceste întrebări. Astăzi trebuie să exercităm o anume presiune astfel încât lucrurile să înceapă să se miște în direcția corectă. Noi dorim tratament egal pentru toți deponenții, atât în nord cât și în sud. Știu că este greu să comentați aceste chestiuni specifice și în, înțelegeți că este totuși o chestiune foarte importantă pentru țările din sudul Europei, mai ales pentru Grecia. pentru că este o chestiune care ne umbrește activitatea. Mulțumesc foarte mult! Domnul Marini are cuvântul acum, președintele Comisiei pentru Afaceri Economice din, Fran- din Senatul din francez. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în momentul în care se încheie această sesiune, Aș dori să vă reamintesc faptul că um, rămâne să facem în continuare progrese privind statutul, modul de funcționare al acestei conferințe interparlamentare. Mă scuzați că spun acest lucru din nou, dar concluziile de la Vilnius nu au fost în totalitate puse în aplicare. La Vilnius se prevăzuse reuniunea unui grup de lucru uh, cu scopul de a defini modul de funcționare al conferinței interparlamentare. Grupul acesta de lucru până în acest moment nu s-a întrunit și am, uh, cred că am înțeles, ceea ce e un aspect pozitiv, că în lunile viitoare, pe ordinea de zi de lucru a președinței, uh, a președinției elene și mai ales președinția italiană, vor aduce din nou discuția această chestiune. Vreau să vă spun că o conferință interparlamentară care ar fi exagerat de mult controlată de Parlamentul European nu este o conferință interparlamentară, așa cum apare în articolul 13 din tratatul la care ne referim. Și ar trebui să fie posibil, fără să stricăm echilibrele instituțiilor noastre, să admitem că uh, trebuie să se pregătească împreună cu reprezentanții comisiilor respective din parlamentele naționale ordinea de zi a sesiunilor uh, interparlamentare semestriale, că împreună definim un mod de funcționare cu un minim secretariat și că ne forțăm ca totul acesta să aibă continuitate. Cred că ar fi fost preferabil uh, și ar fi fost uh, o onoare a Parlamentului European, al cărui mandat se închide acum, să se facă această activitate ca uh, deschidere și mai mare înainte de încheierea actualei legislaturi. Dar cred, bănuiesc că după alegerile europene și ținând cont de activitatea de pregătire care va fi fost făcută până atunci, vom reuși, în fine, să considerăm că articolul 13 din tratat este aplicat pe deplin. Mulțumesc foarte mult! Doamna Thyssen, Parlamentul European are acum cuvântul. Eh, de... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prezența Ecofinului eh, aici arată cât de importantă este funcționarea bună a Uniunii Bancare, pentru că în felul acesta se va restabili și încrederea în piețe. Știm că s-au făcut foarte multe progrese din acest punct de vedere și ne putem mândri cu acest lucru, atât uh, guvernele naționale, cât și Parlamentul European, cât și parlamentele naționale sau. au adoptat mai multe instrumente legislative referitoare la acest lucru. Iar uh, băncile uh, au acceptat această idee a mecanismului unic de supraveghere, dar mai trebuie făcute foarte mult în ceea ce privește mecanismul de redresare și soluționare bancară. Din uh, ce privește mecanismul de garantare a depozitelor, nu suntem încă mulțumiți, pentru că există, după părerea noastră, foarte multă fragmentare, o abordare fragmentată. E mai degrabă o abordare interguvernamentală și nu mergem către un mecanism unic de soluționare și redresare bancară. Așa că ne întoarcem către Ecofim și rugăm uh, să convingă alte țări să ne sprijine la Parlamentul European pentru a avea realmente un mecanism de soluționare și redrasare bancară unic la nivel european. Asta avem nevoie dacă vrem ca Uniunea Bancară Europeană să se bazeze pe niște fundamente solide care să ne permită să lucrăm cum trebuie. Mulțumesc foarte mult! domnul Zelkin din Parlamentul Belgiei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim pentru organizarea acestei conferințe. Este esențial ca reprezentanții Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale să vorbească, chiar dacă e greu să se pună de acord asupra modului de a lucra. Domnul Marinin a reamintit acest lucru. Și de asemenea să aibă același punct de vedere, să vorbim despre același lucru conferințele acestea nu sunt suficiente dacă ne gândim la miza democratică pe care o avem în față privind înțelegerea de către concetățenii noștri a utilității proiectului european. Noi suntem convinși de acest lucru Uh, sigur, există constrângeri legate de semestrul european care pot avea un impact social foarte puternic asupra statelor. Deci există o serie de elemente care trebuie corijate. S-a spus acest lucru, însă trebuie asociați și mai mulți partenerii sociali la mecanismele de convergență care există astăzi Trebuie de asemenea să acordăm atenție specificului fiecărui stat în parte. Din punct de vedere economic, măsurile care au fost impuse statelor, chiar dacă unele anunță redresarea și revenirea creșterii, eh, spun de asemenea, vorbesc de asemenea de încetinirea economiei cu un impact social care a fost reamintit de doamna Beres eh, și de participanții la grupul de lucru de azi dimineață. A crescut sărăcia, a crescut Uh, au crescut diferențele între bogați și săraci, deci nu putem fi mulțumiți și nu putem lucra fragmentat pe chestiuni bugetare și sociale. Trebuie să le putem aduce împreună. Avem șansa ca alături de noi să fie președintele viitorului semestru pentru ECOFIN și vreau să vă spun, domnule președinte, că acordăm atenție tuturor chestiunilor Uniunii Bancare, cum spunea și doamna Stison. Dincolo de mecanismele de redresare și soluționare bancară, suntem atenți pentru a nu mai apărea condițiile care să ducă la o nouă criză. Sectorul bancar și-a jucat rolul de finanțare al sectorului economic uh, și de foarte multe ori am lăsat uh, deoparte uh, Uh, acest element. Pentru noi este esențial să existe o reformă structurală în sectorul bancar și nu trebuie să punem sub semnul întrebării modelul social. Și apoi uh, ne vom revedea, evident, în cadrul următoarelor reuniuni. Dorim din partea Europei și a Comisiei, sigur, consiliere, dar uh, proiectul, proiectul european trebuie să fie structurant Mă mir că toate chestiunile energetice, de exemplu, sunt tratate doar marginal, pe câtă vreme ele sunt centrale iar din punct de vedere climatic, din punct de vedere economic, sunt mii de locuri de muncă care pot fi create aici folosind energiile regenerabile, energiile neconvenționale. Europa trebuie să împingă statele membre să facă același lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul Papadimulis, parlamentar elen și vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri uh, Economice. Domnule Sturnaras, doamnei Tana Tyson, se referau că, la faptul că nu s-a hotărât în momentul în care, care e momentul când Troica se va întoarce în Grecia, iar guvernul din Grecia a rămas cumva în urmă cu programul. La Strasbourg s-a spus că noi am reușit să facem o serie întreagă de lucruri, ca și cum uh, guvernul uh, grec uh, ar fi făcut tot ce trebuia să facă. Cine își spune de fapt adevărul? Poate că nu vă interesează când o să revină Troica în Grecia, eu știu, dar puteți să ne spuneți ce crede guvernul elen despre acest lucru? Uh, mai sunt lucruri care trebuie făcute, vreți ca Troica să revină în Grecia și dacă da, când se va întâmpla acest lucru? Și a doua chestiune, proiectul de raport parlamentar spunea că există o lipsă de transparență și de legitimitate democratică în modul în care funcționează Troica în Grecia și în alte țări. Ce credeți dumneavoastră, președinția elenă? Există o chestiune de transparență și de legitimitate democratică sau nu? Și în al treilea rând, în opinia Comisiei Employment a Parlamentului, pe lângă ajustările financiare, s-a spus că există un nivel record de sărăcie, de șomaj, de recesiune cu repercusiuni sociale catastrofale pe, pentru toată Europa ca urmare a aplicării memorandumului de înțelegere. Ce crede președinția Elenă despre acest lucru? Și apoi dacă analizăm cifrele, vedeți că datoria a crescut în anii uh, în care s-a aplicat acest memorandum de înțelegere. Datoria nu este numai o problemă a Sudului, este o problemă pentru toată Europa pentru că, de fapt, lărgește decalajul dintre țări și pune în uh, pericol stabilitatea monedei. Cum faceți față acestei chestiuni? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Udi grață! Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Domnule ministru, am ascultat uh, cele spuse de președinția Elenă, care și-a stabilit prioritățile și la care v-ați referit și dumneavoastră. În primul rând vreau să spun că planul arată echilibrat, dar aș dori de asemenea să subliniez un lucru. Vorbeați despre nevoia de a finanța economia reală, nevoia de a susține surse alternative de finanțare. Asta înseamnă în afara sistemului bancar, care oricum este supus presiunilor peste tot. la Econ vom discuta acest lucru. Vorbeați despre datoria publică și este o chestiune importantă și pentru țara noastră și uh, rezolvarea durabilă a problemei datoriei este realmente o problemă. Ca președinte ale COFIN aveți vreo inițiativă reală pentru că este realmente o problemă, problema asta a datoriilor cetățenii, pentru că amenință uh, stabilitatea și dezvoltarea. Ați citit rapoartele noastre, știți foarte bine care este părerea noastră. Parlamentul European a spus care ar fi posibilele soluții pentru a rezolva problema datoriei la nivelul zonei euro și cred că știți că sunt propuneri făcute de fondul pentru datorii, așa că avem nevoie de redresare aveți ceva în minte, vă gândiți la ceva pentru a face față problemei datoriilor la nivel european? evident, asta înseamnă că vor fi măsuri specifice pentru ca fiecare țară, cum e țara mea, dar, cum spuneam, datoria publică este o problemă europeană. Și la, veți uh, merge la G20 și ați putea să discutați această chestiune acolo și vreau să știu ce va face comunitatea internațională, face uh, o soluție Ultimul vorbitor este domnul Tusas Georgios. Domnule ministru, doamnelor și domnilor, suntem aici de două zile, iar astăzi am ascultat uh, prezentările dumneavoastră, domnule ministru, al economiei, ca președinte al Ecofinului și uh, pare că s-au făcut eforturi pentru a apăra legitimitatea democratică a hotărârilor care au fost luate uh, în ultimii 4-5 ani în statele membre și în Uniunea Europeană. E bine, nu sunt de acord. Nu sunt de acord cu faptul că aceste decizii sunt legitime. Mi se pare că există un dezechilibru total între ce se spune aici, la Parlamentul European, și situația reală. Uh, sunt milioane de șomeri care trăiesc în viața reală, sunt milioane de persoane care trăiesc sub limita sărăciei. E vorba de milioane de tineri, de familii care muncesc foarte mult. Uh, cifrele nu pot fi uh, modificate în felul acesta ca să uh, îi uh, păcălim pe oameni care văd efectele acestor politici care sunt împotriva intereselor oamenilor. Și în al doilea rând vorbeați despre dezvoltare, dar cu ce scop? Evident, strategia Uniunii Europene, strategia 2020 se concentrează mai ales pe uh, întărirea competitivității prin reducerea valorii forței de muncă. Veți folosi oare aceste reforme numai pentru greci și portughezi, irlandezi și alții care uh, sunt sub supraveghere monetară și economică sau acest lucru se aplică tuturor celor din Uniunea Europeană? Cred că răspunsul este absolut evident. Nu vorbim numai despre Euro Plus, Uh, acordurile colective nu se mai aplică și asta nu mai e o prioritate, după cum se vede. Uh, uh, unitatea forței de muncă. Care este costul per unitate de forță de muncă? Asigurările sociale, sistemele de asigurări sociale sunt cumva călcate în picioare, iar chestiunea unității economice și monetare a Uniunii Bancare și tot restul, după părerea noastră, vor continua să concentreze capitalul în sistemul financiar și conflictul se va acutiza între statele membre și regiunile respective din statele membre. Aș dori acum să-i rog pe vorbitorii care vor să răspundă la anumite întrebări să o facă și încep cu doamna Pervonș Berez. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O să vă las pe noastră să trageți concluziile aspectelor instituționale ale discuțiilor noastre, pentru că în calitatea noastră de vicepreședinte responsabil pe aceste chestiuni, uh, e normal să o faceți. Aș vrea, la rândul meu, doar să mă refer la o preocupare care s-a exprimat foarte mult în discuțiile noastre în această dimineață și care până acum n-a fost invocată la plenară. Și anume că la foarte puțin timp înaintea alegerilor europene, când mulți își fac griji în legătură cu un sentiment latent de euroscepticism uh, cu, al populației europene fragilizate de criză și de anumite politici economice care au fost implementate din cauza crizei, așteptările cetățenilor noștri în ce privește semnalele puternice care ar trebui să li se transmită în legătură cu faptul că preocupările lor sunt uh, luate în considerare, preocupări legate de lupta împotriva inegalității, pentru dimensiunea socială a Uniunii Economice și Sociale, pentru o veritabilă implementare a garanției pentru tineret, uh, fac parte din mesajele puternice pe care le-am auzit în uh, discuția noastră și pe care am omis să le menționez, dar care mi se par foarte importante ca mesaj pentru toți cei care au participat la acest schimb foarte fructuos de opinii în acest peste trei zile. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați permis să reamintesc acest lucru. Mulțumesc. Nu în ultimul rând, președintele Ecofin. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund mai întâi domnului Tremasinus. Nu cred că există o lipsă de coerență, așa cum ați spus. Uh, nu este o lipsă de coerență între uh, ce a spus dumneavoastră și ce a spus domnul Oliren. Uh, lucrăm la fel de mult și pentru sudul Europei cât și pentru nordul Europei. Pentru că până la urmă acest sistem este menit să protejeze depunătorii de oriunde ar fi ei. Criza ne-a învățat niște lucruri, multe lucruri din acest punct de vedere și nu facem diferențe între sud și nord, în acest exercițiu. E vorba de a proteja toți deponenții, fie că sunt din nordul Europei, fie că sunt din sudul Europei, nu e nicio diferență. Și garantarea între, uh, uh, împrumuturilor uh, pentru întreprinderi, pentru afaceri, ca să facem să reînvie încrederea. Ei bine, pentru asta am făcut Uniunea Bancară, pentru toată Europa, nu doar pentru sudul Europei vă pot uh, asigura că președinția Elena ia toate măsurile pentru a îmbunătăți dialogul între președinție și Parlamentele Naționale și Parlamentul European pe toate problemele legate de politică economică. pe problemele legate de doamna Marian Dyson. Știu că Parlamentul nu e foarte mulțumit de acordul interguvernamental, dar aici trebuie să subliniez și că la Consiliu a fost o dezbatere care a durat luni de zile și Consiliul până la urmă a hotărât să ia cea mai puțin riscantă poziție din punct de vedere juridic pe această chestiune. Și ce vrem noi, de fapt, care sunt lecțiile pe care le-am învățat din criză? Vrem o uniune mai puternică, o uniune bancară, un sistem centralizat, un mecanism unic de rezoluțiune a băncilor, un singur mecanism de uh, supraveghere și un singur fond de rezoluțiune. Aceasta este intenția Consiliului și Parlamentul European va fi implicat în fiecare pas în crearea unei uniuni bancare puternice. Acum, începește intervenția domnului Zilkin. A pus multe probleme și multe întrebări privind uh, semestrul european. Evident, există o abordare uh, echilibrată pe de o parte, echilibrare, stabilizare fiscală, stabilizare economică, creare de locuri de muncă, coeziune socială. Procesul a fost îmbunătățit față de anii precedenți Acum uh, punem accentul pe investiții, pe consolidare fiscală, care să fie cât mai prietenoasă față de creșterea economică posibil. Încercăm să implicăm partenerii sociali cât mai mult posibil în dialog. Și da, scopul uh, Uniunii Bancare este să evităm o nouă criză bancară, după cum știți, criza din zona euro a fost, uh, în primul rând, o criză bancară, mai mult decât orice altceva. Începește energia și, uh, produ- uh, și uh, produsele uh, regenerabile. Aici trebuie să avem abordare foarte echilibrată în ce privește oportunitățile de angajare și de clare de locuri de muncă. Domnule Bolseme, vreau să vă răspund în calitate de ministru al economiei în Grecia și nu de președintele COFIN, pentru că era o întrebare legată de Grecia. Puteam să vă dau răspunsul uh, domnului Duzenberg, dar totuși cred că s-au mai făcut niște progrese. Practic, față de decembrie, totul a fost realizat Uh, nu numai uh, cu Troica, uh, pentru că am ajuns la sfârșitul programului. Trebuie să recunoaștem că exercițiul nu este ușor și noi, guvernul elen, încercăm să facem cei mai bine pentru poporul elen. Vom face ce putem cu Troica, dar nu. Până la urmă vom ajunge la un acord până la sfârșitul procedurii. În ce privește Troica, poziția guvernului elen uh, este într-un text uh, pe care l-am trimis uh, Parlamentului European cu explicații foarte detaliate, un text care a fost făcut public și este pe situl Parlamentului European. Punctul meu de vedere, punctul de vedere al guvernului elen este exprimat acolo foarte clar trebuie să spun că Comisia Europeană trebuie să dea seama Parlamentul European în ce privește activitatea troică în statele membre și suntem cu toții uh, gata să ne gândim la propuneri și proceduri uh, și suntem gata să răspundem în orice moment. În ce privește problema datoriei? E o problemă care a fost pusă și de domnul Tusas. Cred că am ales uh, calea cea mai sigură și uh, calea cea mai sigură este, evident, creșterea economică. Creșterea economică este prioritatea numărul 1 și calea de urmat dacă vrem să diminuăm în mod durabil uh, nivelul datoriei. Sigur, există și alte căi, privatizările, de exemplu. Uneori, aceste metode sunt destul de eficace și permit reducerea datoriei. Dar fiind vorba de Grecia, și aici îi răspund doamne Crața, la Eurogrupul din noiembrie 2012 am găsit o bază juridică care să ne permită să reducem în modul uh, cel mai uh, drastic datoria cu uh, condiția de a respecta anumite condiții și anume o întoarcere la excedentul primar al Greciei. Și este cazul. Asta s-a întâmplat. Grecia a ajuns aici la sfârșitul lui 2013, deci așteptăm sfârșitul mandatului Troicăi pentru ca Grecia să poată relansa discuția privind uh, datoria sa publică națională. În ce privește celelalte întrebări ale doamnei Crața, trebuie văzut cum se finanțează economia, cum se va finanța economia. Am vorbit despre asta în intervenția mea, pentru că nu ne-am uh, concentrat suficient pe lipsa de lichiditate. Acum, criza, de fapt, ne-a făcut să înțelegem mai bine importanța acestor lichidități. Și acesta e motivul pentru care dăm atâta greutate și atâta importanță Uniunii Bancare. Rolul Băncii Centrale Europene și a Fondului European de Investiții sunt absolut cruciale, mai ales în regiuni ale Uniunii Europene care au probleme speciale legate de uh, lipsă de creștere economică sau de o rată a șomajului ridicată. Începește pe domnul Milu și Grecia. Această problemă a Greciei uh, afectează întreaga Uniune Europeană și ca să-i răspund domnului Tusas, cred că aprofundarea Uh, Uniunii Economice și Monetare ar fi în avantajul uh, tuturor. Nu e vorba de o politică care să fie în profitul capitalului și în detrimentul uh, angajatului, al muncitorului. Cred că, din potrivă, o Uniune Economică și Monetară și o Uniune Bancară eficace, dacă ajung la o coordonare a politicilor economice, uh, Eh, cred că eh, vor duce la mai multă eficacitate și la mai multă justiție socială. Luați eh, primul semestru european și vedeți, examinați acest semestru și vedeți în ce măsură această abordare echilibrată este o modalitate prin care încercăm să obținem creștere economică, locuri de muncă și justiție socială în același timp. Mulțumesc! Îi mulțumesc în special președintelui ECOFIN și acum o să dau cuvântul domnului Otmar Caras, reprezentând Parlamentul European. Liba colegă, domnule coleg Dakakis, domnule ministru, doamnelor și domnilor, aș dori ca la finalul acestei conferințe de trei zile să Mulțumesc tuturor deputaților, indiferent din ce țară vin, din ce parlament vin. Vă mulțumesc pentru participarea, nu oricum, ci pentru participarea activă la această conferință. Ce am făcut noi în aceste trei zile, bineînțeles că nu este un lucru perfect, dar este în tot cazul un pas înainte este o premieră din mai multe puncte de vedere. Pentru prima dată, o conferință, iată, are loc în cadrul căreia articolul 13 din Fiscal Compact este legat de dezbaterea privind semestrului european. În cadrul săptămânii parlamentare europene. Am mai avut astfel de evenimente, de exemplu la Vilnius, pe tema articolului 13 și anul trecut în Parlamentul European pe tema semestrului european. De data aceasta, pentru prima dată, am uh, tratat ambele teme nu numai pentru că suntem obligați, ci pentru că este în interesul nostru să le tratăm pe ambele. Pentru unii poate dezbaterea este prea largă și pentru unii prea îngustă. Dar observăm că dezbaterea cu privire la Fiscal Compact întrebarea, chestiunea cu privire la datoriile suverane și reducerea lor toate acestea sunt strâns legate de implementarea generală a obiectivelor noastre. De exemplu, în cadrul programelor de sporire a, a programului, programelor de ocupare. Și până la urmă, așa ne asumăm responsabilitatea cu privire la dezvoltarea socială. Și mi se pare foarte bine că împreună am reușit să îmbinăm Fiscal Compact cu semestrul european și iată le-am, le-am tratat împreună de data aceasta. Pentru prima dată ne reunim trei zile la rând și mă bucur că prezența a fost atât de numeroasă în toate cele trei zile. Era normal să existe fluctuații pentru că avem cu toții și alte obligații, dar prezența a arătat că noi toți spunem opiniei publice că ne asumăm răspunderea parlamentară de a intensifica dialogul și de a spori controlul asupra structurilor interguvernamentale face parte din atribuțiile noastre și vă mulțumesc pentru acest lucru. Al treilea lucru, cineva a spus un lucru și m-a deranjat și o să spun foarte sec. Nimeni nu controlează pe nimeni. Noi toți controlăm guvernele. Tot ce am făcut noi, am făcut împreună. Nu cred că Vreodată președinția Elena a avut impresia că Parlamentul European verifică președinția Elena și nici eu nu am avut senzația că președinția Elena controlează Parlamentul European. Nu. Noi cu toții suntem conștienți de răspunderile noastre comune și ni le-am asumat organizând această conferință. Și pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc. Aici este vorba doar despre compromis. Dar de multe ori nici măcar nu este nevoie de un compromis. De ce? Pentru că cu toții cunoaștem diversitatea tipică Uniunii Europene, cu toții cunoaștem care sunt obiectivele noastre comune și, până la urmă, nu suntem decât niște manageri ai coordonării, nici de cum persoane care să dirigeze pe altele. Avem, am avut 120-130 uh, de reprezentanți astăzi aici și cred că dezbaterea a arătat că avem multe să ne spunem. Avem multe de învățat unii de la alții. Ieri, de exemplu, am avut ocazia să vorbesc cu reprezentanta Parlamentului danez care mi-a spus că ceea ce se întâmplă pe plan european și ceea ce se înțelege prin semestrul european este un lucru pe care Parlamentul danez îl reinterpretează în baza unui, unei structuri a semestrului național. Deci, practic, această inovație a fost, a fost imitată și a fost preluată în Danemarca. Și merită să ne gândim mai departe. Cum putem să facem ca această dezbatere privind uh, semestrul european să poată fi purtată și pe plan național. Iar aceste dezbateri nu pot fi purtate, iar răspunderile nu pot fi asumate dacă nu există acele uh, recomandări specifice. Și de ele se ocupă parlamentele naționale. Noi putem să vorbim mult și bine, dar numai 50% din recomandările specifice ale anului 2013 au fost. Uh, putem genera posibilități, putem să, putem să creăm scenarii în care să atingem realmente obiectivele comune. Și indiferent cum arată management boardul acestei conferințe, sper că niciodată nu este vorba despre o adversitate de Parlamentul European versus Parlamentele Naționale. Nu, e vorba de interesele noastre comune. Iar uh, aceste parlamente, dumneavoastră, noi, noi cu toții reprezentăm cetățenii <clears throat> Europei. Întotdeauna răspunderea noastră este comună. Nu, pri, nu putem privi lucrurile disjunctiv. Și de aceea este important pentru noi să înțelegem principiul, principiul consensualismului ca principiu de bază a cooperării noastre. Nu ca pe un dictat al adversității. Pentru că numai așa putem să ne asumăm răspunderea pe care o avem vis-a-vis -vis de cetățenii europeni, vis-a-vis -vis de celelalte instituții. De aceea, vă mulțumesc că, iată, împreună elaborăm o propunere, o propunere pe care tot împreună o vom discuta și împreună vom afla cum putem să ne îmbunătățim eforturile. Important este să nu fim unii împotriva altora, ci unii pentru alții, pentru ca obiectivele noastre să se realizeze. Pentru că problemele pe care trebuie să le discutăm împreună nu se împuținează, ci sunt tot mai multe. Doamnelor și domnilor, nu este adevărat că raportul Licanen a fost dat deoparte. Problema too big to fail se s-a transformat într-o propunere a Comisiei Europene adresată legiuitorilor europeni. Nimic nu a fost uh, trecut sub tăcere. Și de asemenea vreau să scăpăm de zvonul conform căruia nu mai poate apărea nicio altă criză odată ce avem Uniunea Bancară. Noi, în cadrul Uniunii Bancare, va trebui să discutăm în continuare despre Uniunea Fiscală și despre Fiscal Compact și niciodată nu putem să vorbim despre un sau aici. Nu, vorbim despre un și. Deci toți împreună, dumneavoastră și noi. Noi împreună cu puterea pe care o avem cu toții, ne manifestăm și această putere a ieșit la iveală în aceste trei zile. Și de aceea vă rog, haideți să mergem în continuare pe acest drum și să încercăm să ne asumăm răspunderea noastră comună în calitatea noastră de parlamente care răspund în fața cetățenilor europeni. Abia aștept să ne revedem. Last but not least. Și nu în ultimul rând, va lua cuvântul Va lua cuvântul uh, domnul vicepreședinte Dragakis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sesiunea interparlamentară, această conferință care are loc în timpul săptămânii europene, cred că a fost un succes răsunător. Iar uh, o mare parte vi se datorează dumneavoastră, domnule Caras S-au întâlnit aici 150 de parlamentari, parlamentari europeni și parlamentari naționali și uh, au fost vreo 100 de intervenții. Am făcut un schimb de vederi în ultimele zile, un schimb de vederi pe marginea unor chestiuni foarte importante, cum ar fi guvernanța economică în uh, Europa. Am vorbit despre adâncirea Uniunii Europene, despre Uniunea Bancară, și am uh, discutat uh, cum să corectăm uh, erorile și nereușitele din ultimii câțiva ani prin restabilirea funcționării corecte a sectorului bancar din Uniunea Europeană. Reformele au ca scop să ducă la readaptarea și restabilirea creditării. Sunt foarte multe șanse eh, de a prelua conducerea ca Uniune Europe, ca Uniunea Europeană. Sigur că este necesară o Uniune bancară totală, dar nu este singura condiție pentru o Uniune economică și monetară sănătoasă. Avem nevoie de armonizare avem nevoie de consultări constante între instituții, ceea ce va întări uh, legitimitatea democratică a hotărârilor luate la nivel central. Un rol central va fi jucat de parlamentele noastre în cooperare cu Parlamentul European Dimensiunea socială, pe de altă parte, trebuie avută în vedere pentru că ea constituie aspectul social al acestei proceduri și trebuie să le demonstrăm cetățenilor pe care îi reprezentăm că luăm în serios repercursiunile sociale ale politicilor restrictive pe care le urmează multe din statele noastre rezultatul uh, acestor, acestor eforturi va pune capăt nesiguranței și incertitudinii mai ales uh, în statele de la periferia Uniunii Europene. Trebuie să se producă o modificare în care băncile susțin economia reală, iar acest lucru nu se poate face decât prin introducerea reformelor corecte, asigurând însă și stabilitatea financiară. Pentru a susține economia reală este absolut important să aplicăm pactul de creștere și stabilitate și măsurile pentru a combate șomajul, mai ales în rândul tinerilor, care a atins niște nivele fără precedent. De asemenea, este important să promovăm investițiile în domenii importante. Lucrul acesta a fost deja propus la Consiliu din iulie, Consiliu unde s-a discutat și problema șomajului, iar Banca Europeană pentru Investiții a făcut propuneri de finanțare a IMM-urilor din zona periferică a Uniunii Europene. Eu finanțarea pe termen mediu a economiei reale din forme alternative din afara sistemului financiar este de asemenea o opțiune examinată și este un pas care poate fi făcut uh, înainte iar legătura structurală dintre economie și ocuparea forței de muncă trebuie avută mereu în vedere. Uh, pentru că riscul creșterii șomajului trebuie să fie evitat. Avem nevoie de aplicarea unei combinații corecte între stabilitatea financiară și politici în favoarea dezvoltării dar în același timp trebuie să existe și o doză de flexibilitate care să se adapteze la situație. Trebuie să analizăm și uh, legitimitatea democratică a programelor de ajustare. Uh, austeritatea este importantă, dar trebuie să fie foarte clar că măsurile luate trebuie să fie eficiente atunci când uh, trebuie să ducă la redresarea financiară pentru că numai în felul acesta cetățenii vor accepta o scădere a standardelor de viață și vor accepta să facă sacrificii. Pe lângă aceste măsuri trebuie să existe și un dialog între toate părțile interesate și instituțiile respective. Uh, iar uh, trebuie uh, aplicarea acestor programe de ajustare financiară a arătat că măsurile luate au avut efecte imediate și negative asupra coeziunii sociale și asupra locurilor de muncă. Măsurile de austeritate din țările în care s-au aplicat aceste programe trebuie să fie, uh, trebuia să fie dictate de tratate, de condițiile stabilite de Uniunea Europeană care vorbesc de promovarea locurilor de muncă, a sănătății, a învățământului, a uh, protejării sănătății, nu tot ce apare în Europa 2020. Uh, iar uh, Parlamentul European, care este ales direct uh, de popoare, trebuie să joace un rol activ în activitatea Troicii înainte de aplicarea acestor programe. Procedurile legitime ar trebui să se fie aplicate cu multă grijă până în momentul în care se adoptă aceste programe de către organismele parlamentare Semestrul european a început în 2011, dar există niște deficiente de funcționare și e nevoie de niște măsuri suplimentare. Uh, recomandările specifice pentru fiecare țară care au uh, uh, scopuri cantitative și calitative reprezintă o evoluție pozitivă, iar monitorizarea acestor recomandări a fost un element care a lipsit uh, din rundele anterioare ale semestrului european. A început să se pune această problemă doar din octombrie anul trecut și începe să dea roade. Unele state membre au s-au îndeplinit recomandările care le-au fost făcute în timpul semestrului european curent pentru prima dată, ceea ce arată uh, că de acum încolo, eu știu, trebuie folosit și niște indicatori care să măsoare efectele sociale. Se pune problema unei cooperări mai strânse între parlamentele naționale și Comisia înainte de emiterea acelor și publicarea acelor recomandări uh, specifice fiecărei țări. Și trebuie avute în vedere reformele structurale pe termen lung, pentru că ele afectează competitivitatea țării respective. Da, aceste chestiuni sunt avute în vedere în procedurile pentru um, dezechilibrele macroeconomice care se adaugă acestor reforme structurale. Sunt diverse tendințe economice în Europa care creează un decalaj de competitivitate între statele membre, iar aceste diferențe uh, acum încep să se strânteze încet. Propune, Comisia a propus să se includă un tabel de Uh, Comisia Employment a propus să se includă în această procedură un tabel cu niște factori, indicatori minim privind standardul de viață pentru a vedea care este imaginea reală din fiecare stat membru uh, și care sunt interdependențele dintre ele. Sigur că eliminarea dezechilibrelor este un factor foarte important uh, pentru a lupta împotriva situației din Europa. Au avut loc și trei reuniuni uh, ale comisiilor în această dimineață și au ajuns la concluzii importante referitoare la prioritățile uh, guvernanței economice viitoare. O combinație de politici care să promoveze creșterea, mai ales în țările aflate în recesiune, pentru a nu pune în pericol uh, adaptarea firească și să întărească competitivitatea, crearea de locuri de muncă, apoi uh, Uh, un singur cadru financiar care să garanteze politici financiare raționale la nivel național și european pe baza unei coordonări uh, mai bune. Apoi, un cadru financiar uniform care să include monitorizarea și supravegherea europeană, plus măsuri de reformă bancară și măsuri care să garanteze depozitele pentru a garanta stabilitatea economică și pentru a scădea costul uh, bancrutei băncilor. Uh, mai ales că în multe țări contribuabilii sunt cei care au plătit pentru acest lucru apoi lichiditatea, existența lichidităților pe piață, mai ales pentru IMM-uri și în cele din urmă asigurarea legitimității democratice și a răspunderii democratice pentru hotărârile care sunt luate la nivel european. Este un exercițiu comun de suveranitate uh, în ce privește politicile comune. Și apoi aș dori să spun ceva despre uh, aceste reuniuni comune, după foarte multă luni de cooperare, după ce au fost multe dezacorduri, dar și multe acorduri, am încercat să combinăm, să aducem împreună complexitatea europeană și complexitatea națională sub un singur moto, și anume complementaritate. Să aducem împreună parlamentele naționale care sunt susținute uh, de drumul acesta către o Europa unită pe care ne aflăm cu toții. Domnul Caras a avut un rol decisiv în organizarea acestei conferințe. Este o nouă formă de, de întâlnire, creația noastră. Acum, domnul Marini se pare că nu e aici, dar vreau să îi reamintesc că am spus acest lucru ieri și l-a spus și domnul Caras că veți primi mai multe informații despre foaia de parcurs în lunile viitoare. În lunile viitoare se va pregăti această foaie de parcurs cu măsurile pentru guvernanța economică, iar scopul este să organizăm mai bine această reuniune în viitor. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, uh, europarlamentarilor, tuturor celor care sunteți aici pentru prezența dumneavoastră aici și vă mulțumesc pentru participarea activă și entuziastă. Mulțumesc!